Buongiorno, la seduta aperta. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, am deschis uh, ședința. No, reca la discussione congiunta sui requisiti. Conform ordinei de zi, urmează dezbaterea comună cu privire la cerințele de capital și prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții este vorba de raportul domnului Caras. Domnul Caras are cuvântul timp de 4 minute. Doamnă președinte, domnule comisar, doamnă președinte a Consiliului,